Good afternoon. The sitting is... Bună ziua, reluăm sesiunea. Procesul verbal al reuniunii de ieri și textele adoptate sunt la dispoziția dumneavoastră. Are cineva comentarii? Se pare că nu e cazul, atunci procesele verbale se consideră adoptate. And the next items... Următorul punct pe ordinea de zi este dezbateri privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept. Primul punct pe ordinea de zi, Irak, în special pedepsa cu moartea, inclusiv cazul lui Tariq Aziz și atacurile împotriva comunităților creștine. Primul vorbitor, primul autor este domnul Belder, care are 3 minute și jumătate. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, meneer commissaris, geachte Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. În 12 noiembrie a apărut într-un ziar titlul uh, Vânătoare de vrăjitoare în Irak și în imaginea ce însoțea articolul se arăta o familie care se adăpostea într-o biserică din uh, capitala Irakului. Această familie se adăpostea acolo după ce teroriștii islamici au atacat creștinii și le-au uh, atacat casele în Bagdad. A fost o adevărată baie de sânge pe 21 octombrie la uh, slujba Bisericii uh, Maica Domnului uh, Mântuirii din Bagdad. Minoritatea creștină din această țară a trecut prin ani de zile de persecuții. Este o realitate teribilă în Irak. Dacă vă uitați la exodul creștinilor din Irak începând cu 2003, veți vedea că uh, cifrele lor au trecut de la 800 de mii la 500 de mii în această perioadă, din care 115 mii sunt persoane strămutate intern. Cetățenii curajoși care rămân în urmă, chiar dacă sunt cetățeni ai țării respective, ce pot să aștepte de la Europa? Pentru că sunt o minoritate creștină în țara respectivă și au o tradiție de lungă durată în țara respectivă. Sunt unul dintre cele mai vechi grupuri religioase din lume și eu aș pleda pentru susținerea lor. Trebuie să-i susținem pe creștinii din Irak. Acum s-au mutat în regiunea curzilor curdă și trebuie să-i ajutăm să aibă un viitor în propria lor țară. Același lucru este valabil și pentru minoritatea creștină din apropiere de Ninive. Trebuie să creăm locuri de muncă pentru tineri și să le împrumutăm bani ca să își creeze întreprinderi. Și instituțiile europene trebuie să ceară de urgență guvernului respectiv să uh, nu mai uh, indice religia pe documentele de identitate ale cetățenilor irakieni, pentru că astfel minoritatea creștină va fi mai protejată. Menționarea religiei pe cărțile de identitate ale cetățenilor irakieni duce la discriminare pe motive religioase. La nivel parlamentar, aș cere să uh, ca delegația noastră pentru Irak să se mobilizeze și să-i roage pe omologii din Parlamentul irakian cu care sunt în contact să îi ajute pe cei din minoritatea creștină. Cred că toate contactele parlamentare dintre Europa și Irak trebuie să se desfășoare pornind de la acest principiu. Voi asculta uh, ce spun colegii în acest sens mai târziu. Consiliul nu este reprezentat, însă eu doresc să fac apel la Consiliu și la Comisie să facă tot ce le stă în putere ca să transmită acest mesaj autorităților irachiene și să permită minorității creștine să își păstreze existența în această țară. Mulțumesc, doamna de, de Kaiser, un minut și jumătate. Madame la Présidente, depuis la guerre d'Irak. președinte. Um, această țară, din momentul războiului și până în prezent, în loc să fie eliberată de dictatură și de violență, iată că se confruntă cu și mai multă instabilitate, mai multă violență spectacolul acela în momentul în care Saddam Hussein a fost pânzurat nu a fost absolut deloc un mijloc de a pune capăt violenței, ci din potrivă a exacerbat tensiunile în această țară. Știți că lupta Uniunii Europene împotriva pedepsei cu moartea este o luptă de lungă durată. Noi suntem convinși că în momentul în care s-a abolit pedapsa cu moartea în Europa, am reușit să contribuim și să facem un pas înainte înspre progresul întregii omeniri. De aceea, ideea de a, a unei execuții prin spânzurare a lui Tariq Asis, care într-adevăr a lucrat cu Saddam Hussein, precum și a altor doi foști demnitari, nu ni se pare acceptabil. Și asta nu din cauza personalității lui Tariq Aziz, care a fost, și l-am cunoscut foarte bine, uh, a fost totuși o personalitate remarcabilă, care din păcate a fost uh, prins într-un sistem totalitar. Însă spun, și spun acest lucru în nume meu propriu, că în ultimul moment a făcut eforturi mari pentru a încerca să ajungă la o deschidere a Irakului. Însă nu cazul lui Tariq Aziz este important. Nu putem să vedem mâine la televizor spânzurarea lui Tariq Aziz ca o, un simbol al eliberării Irakului. De aceea cer colegilor mei să voteze această rezoluție care cuprinde de asemenea și un capitol consacrat persecutării creștinilor din Irak. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Machi, un minut. Thanks. Death penalty violates right to life Vă mulțumesc. Nu putem să încălcăm drepturile consfințite în Declarația Universală a Drepturilor Omului. În 2009, 18 țări au pedepsit cu moartea oameni. În Irak, peste 120 de oameni au fost executați. În Iran, 388 de pedepse capitale au fost aplicate. În SUA, China și așa mai departe, deci putem continua lista cu astfel de țări. Țările care folosesc pedepsa capitală spun că îi execută pe acești oameni în numele justiției. Însă pedepsa capitală nu are nimic de a face cu dreptatea. Uniunea Europeană și-a luat un angajament puternic de a combate pedepsa capitală peste tot și face tot posibilul pentru o acceptare universală a acestui principiu. Asta ne reamintește faptul că trebuie să continuăm lupta noastră împotriva pedepsei capitale. Noi am cerut guvernului irachian și îi cerem în continuare să abolească pedepsa cu moartea. Domnul în un minut. Un muslim Mulțumesc, doamnă președinte. Norii negri extremismului islamic întunecă lumea întreagă și în special Orientul Mijlociu. S-a spus recent că uh, țările acestea nu sunt sigure din cauza extremismului. Creștinii din Irak pleacă și ei din această țară pentru că sunt victime ale extremismului. Violența se folosește pentru a alunga o comunitate religioasă care se află în acel loc de mai mult timp decât extremiștii respectivi. De aceea creștinii au nevoie de susținerea noastră. Trebuie să uh, aibă voie să rămână acolo și să-și păstreze și religia. De aceea eu cer să acordăm o prioritate de prim rang acestei chestiuni. Trebuie să susținem creștinii din Irak. Este foarte necesar și poate că pe viitor vom putea să împiedicăm ca extremiștii musulmani să uh, nu fie cei care închid bisericile creștine din Irak. Doamna Brăbel, sunt minut și jumătate. De Grune, Eva, Fraxi, stânt. Mulțumesc, doamna președinte. Grupul Verzilor, de asemenea, susține aceste două puncte din rezoluție. Mai întâi, Trebuie să punem capăt în pedepsei cu moartea și să cerem ca această pedeapsă cu moartea să nu fie aplicată nici lui Tariq Aziz și nici altor foști demnitari. În al doilea rând, Oamenii trebuie să fie autorizați în Irak să-și, uh, să aibă libertatea de cult, libertatea religioasă. Suntem de acord cu acest lucru. Există totuși anumite puncte care lipsesc din rezoluție. Parlamentul European nu vorbește despre acele încălcări ale drepturilor omului foarte numeroase în Irak. Ori noi, uh, statele membre, suntem în parte responsabile de aceste încălcări. Faptul că s-au trimis trupe care au lăsat, care au acceptat tortura, trupele din Marea Britanie, știm că au făcut acest lucru și în luna martie, Marea Britanie a fost condamnată din acest punct de vedere. Și e aici vorba de practici absolut inacceptabile. De aceea ar trebui poate să includem în rezoluție și o condamnare puternică a acestor uh, atitudini din partea trupelor americane și britanice în Irak. Doamna Novi Pillai, înalt reprezentant a drepturilor omului pentru Irak, a evocat și alte încălcări, uh, crime, execuții și așa mai departe, care trebuie să fie neapărat anchetate, trebuie să fie analizate și aceste elemente trebuie să fie de asemenea incluse în rezoluție. Ancheta care a fost lansată deja în Marea Britanie trebuie să fie susținută și cei care sunt vinovați trebuie să fie trași la răspundere pentru astfel de abuzuri. Și Consiliul și Comisia trebuie să facă acest lucru. Nu ne putem permite să păstrăm tăcerea. Mulțumesc. Are cuvântul acum uh... domnul Portas, un minut. Vă mulțumesc. Eu cred că suntem cu toții de acord cu faptul că această încercare de a-l executa pe Tariq Aziz, fostul uh, ministru de externe al lui Saddam Hussein, e o farsă tragică. Acest uh, om a fost deja condamnat la închisoare pe viață. Nu avem cum să vorbim despre ceea ce se întâmplă fără să uh, ne referim la cele peste 900 de condamnări la moarte emise de Consiliul Prezidențial din Irak. E important să acordăm aceeași atenție, indiferent dacă e vorba de personalități sau oameni de rând care au fost condamnați. Pe de altă parte, condamnăm terorismul islamic împotriva comunităților creștine, însă acești 30.000 de deținuți, fără nicio acuzație oficială, reprezintă de asemenea o problemă și nu putem să uităm nici pe ei. De asemenea, să nu uităm cum au apărut, de fapt, problemele în Irak. Rezoluția aceasta nu mi se pare suficientă și de aceea avem propria noastră rezoluție. Doamna Le Grip. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu ocazia acestei dezbate privind situația din, Orac, din Irak și condamnarea la moartea lui Tariq Aziz și situația creștinilor din Irak, să reiterez poziția grupului meu, PPE, față de pedepsa cu moartea. Dar voiam mai ales să exprim indignarea noastră, indignarea grupului din care fac parte, indignarea față de degradarea situației creștinilor din Irak și doresc să transmit uh, cât de mult ne-au impresionat atacurile ucigașe la adresa comunităților creștine din Irak mai ales luarea de ostatici în chiplaș din catedrala siriacă din Bagdad, care a făcut 58 de morți. Ne exprimăm și solidaritatea față de victime și față de familiile victimelor. Cu ocazia acestor dezbateri dorim să facem apel în mod solemn și cu gravitate la autoritățile irakiene, cerându-le să facă tot ce este necesar pentru a asigura siguranța și integritatea creștinilor din Irak și protecția tuturor locurilor de cult din Irak. Trebuie să se garanteze libertatea religioasă a creștinilor din Irak și a tuturor comunităților și minorităților religioase. Și trebuie să se încerce reducerea violențelor interetnice. Este vorba de pace, de reconciliere națională în această țară și de apărarea valorilor noastre de libertate și de toleranță. Vă mulțumesc! Trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor politice. Domnul Mauro, din partea PP, un minut. Grație, președinte. La condamna... Mulțumesc, doamna președinte. Condamnarea la moarte lui lui a Aziz și tragedia creștinilor persecutați sunt două aspecte distincte, însă e bine faptul că le abordăm împreună, pentru că în această rezoluție noi ne dorim să existe o justiție în Irak și pentru Irak. Însă pentru acești creștini care au devenit de fapt ostatecii uh, integriștilor, a grupurilor care luptă pentru putere, ei bine, nu uitați că acești creștini sunt pur și simplu nevinovați. Noi ne dorim justiție în Irak. pentru că această țară nu merită ca eforturile sale către pace și stabilitate să uh, se transpună într-o pedapsă cu moartea, chiar dacă, acest, dacă persoana condamnată este vinovată. Și ar trebui să evocăm conținutul acordului între Uniunea Europeană și Irak Uh, acord în care ar trebui să punem anumite condiții, pentru că e vorba de un acord de tip economic și aceste condiții sunt, de fapt, respectarea drepturilor omului. Mulțumesc, doamna Gomez, din partea Socialiștilor și Democraților, un minut. În Irak, Irakienii au suferit din cauza dictatorului Saddam Hussein și după 2003, după ce țara a fost ocupată de forțe militare străine, aparținând unei uh, puteri care ar trebui să fie un exemplu în domeniu, au suferit foarte mult. Au fost uh, închiși um, în închisoare, fără acuzații, au fost uh, torturați și așa mai departe. E foarte important să știm că Președintele Irakului a spus că ar dori, că refuză să semneze sentința de moarte. Trebuie să spunem că noi aici, în Parlamentul European, ne opunem pedepsei capitale, indiferent de cine o aplică. Deci noi nu luptăm doar pentru abolirea pedepsei capitale în cazul lui Tariq Aziz, deoarece e vorba de un creștin. Eu, ca și toți ceilalți colegi, resping orice atac împotriva comunității creștine din Irak. O comunitate care face parte din tradiția culturală a acestei țări, iar irakienii, mai mult decât oricine altceva, știu care este interesul lor. Însă să nu uităm că, la urma urmei, de pe urma violenței teroriste și sectare, de cel mai mult au suferit musulmani, atât suniți cât și șiiți. E important acum mai mult ca niciodată să discutăm despre această temă, să discutăm despre nevoia de a aboli pedeapsa capitală împreună cu colegii din capitalul irachian. Doamna președinte, vă reamintesc să respectați timpul acordat, deși este o temă atât de importantă pentru dumneavoastră. Doamna Șache, de la al 2000 și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. În Irak, pedepsa cu moartea a fost suspendată după invazia condusă de americani din 2003 și a fost reintrodusă în august 2004. De atunci, mii de oameni au fost condamnați la moarte și foarte mulți dintre ei au fost și executați. Încălcările drepturilor omului sunt foarte grave și cei care le provoacă trebuie să fie aduși în fața justiției. Nici politicienii nu trebuie să facă excepție pentru că poartă răspunderea ultimă și uneori chiar răspundere directă pentru aceste încălcări. E bine știut că încălcările drepturile omului sunt uh, sub răspunderea lui Saddam Hussein și al lui Tariq Aziz și ale altora au proporții foarte mari. Trebuie să ne asigurăm că se va instaura reconcilierea și uh, că vor apărea speranțe pentru un viitor mai bun. Uniunea Europeană are valori foarte puternice, democratice și uh, mai ales ținem la uh, interdicția pedepsei cu moartea care pe teritoriul nostru nu mai există de foarte mult timp. Și în relațiile cu state ca Irak sau China trebuie să insistăm asupra insistării, uh, să insistăm asupra anulării pedepsei cu moartea. Uh, Președintele Talabani a arătat că nu va semna uh, ordinul de execuție al lui Tariq Aziz și salutăm acest lucru. Uniunea Europeană este gata să ajute guvernul irakian să facă progrese în sensul respectării drepturilor omului și să fie aduși în fața justiției cei care încalcă drepturile omului. Democrația din Irak este foarte fragilă și nu este ajutată de execuțiile susținute de stat semnarea protocolului la Convenția Internațională privind drepturile civile uh, și politice și, de asemenea, Declarația Drepturilor Fundamentale vor ajuta Irakul în apărarea libertăților și drepturilor fundamentale. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Cowell, dar dacă nu mă înșel, nu se află în sală. Deci vom trece la doamna Vergia din partea GUE. Două minute. Euh, doamnă președinte grupul meu politic gue nu s a asociat la această rezoluție comună și nici la cea referitoare la situația din Tibet. Ședințele din această după-amiază devin din ce mai, în ce mai ciudate în acest uh, hemiciclu, atât prin uh, lipsa de deputați pe care o constatăm, dar și prin modul în care sunt abordate aceste subiecte ce sunt discutate. Și uh, lorile de cuvânt a deputaților pe marginea unor subiecte, a situațiilor unor țări, merg împotriva drepturilor omului, așa cum sunt ele uh, preluate în textele internaționale pe care noi pretindem că le apărăm. Și acest mod de a opera, de fapt, este uh, un prejudiciu față de credibilitatea Uniunii Europene și Uh, da dreptate celor care spun că Uniunea Europeană are o viziune occidentală și caută să-și impună punctul de vedere. Dragi colegi, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să ne opunem condamnărilor la moarte, să ne opunem execuțiilor, care sunt foarte numeroase în Irak și care, de fapt, Uh, sunt uh, practicate împotriva femeilor, împotriva copiilor de asemenea și ar trebui să denunțăm cu aceeași tărie și situația celor care sunt deținuți fără proces, fără motiv și care sunt supuși torturii. Eu aș fi vrut să denunțăm exacțiile comise de către armata irakiană și de către forțele de ocupație. Ar trebui să denunțăm faptul că există copii soldați, cu atât mai mult mai mult cu cât astăzi este ziua internațională a violenței, de lupta împotriva violenței împotriva femeilor. Și știm că femeile și copiii sunt victime în Irak. Aș fi vrut de asemenea să denunțăm modul în care Statele Unite au abandonat planul de la Ashraf fără să țină seama de situația persoanelor din, acest, din această, această tabără. Din toate aceste motive, doamna președinte, grupul nostru se va abține pe marginea acestei rezoluții, așa cum va face și pe marginea rezoluției referitoare la situația din Tibet. Mulțumesc. Și acum domnul Obermeier. Un minut și jumătate. Danke, Frau Präsidentin. Am 10. November wurde bei einem Bomben... Mulțumesc. noiembrie, într-un atentat au murit câteva zeci de oameni și cu câteva zile înainte a avut loc acel atentat în catedrala siriacă. Foarte mulți creștini și-au pierdut viața și imaginea de asamblu de acolo e tragică și nu doar în Irak, ci în întreg Orientul Mijlociu. Și nu sunt cazuri izolate, ci e vorba de o tendință generală care are loc la granițele Uniunii Europene. Gândiți-vă ce se întâmplă și în Egipt și în Turcia. Noi avem mijloace de, presi- de a face presiuni pentru a combate uh, presiunile la care sunt supuși, de exemplu, creștinii în partea de nord a Ciprului. Gândiți-vă că acolo nu a rămas decât o singură biserică creștină unde se face slujbă doar o singură dată pe an. Și asta se întâmplă aici, aproape de noi, în zona Mediteranei. Mi se pare bine și mi se pare inteligent să apărăm drepturile creștinilor, însă cum ar fi, de exemplu, să includem drepturile creștinilor în acordurile noastre comerciale? Deci nu se poate numai să ne gândim numai la interesul nostru. În ceea ce privește condamnarea la moartea lui Tariq Aziz sau altor demnitari din perioada lui Saddam, aceștia trebuie să fie judecați într-un proces uh, drept iar un stat tânăr care vrea să devină o democrație nu are cum să se comporte astfel. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să ia măsurile necesare. Acum, uh, intervențiile individuale, doamna de Lange, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. În Uniunea Europeană, unde trăim în siguranță, privim uh, practicarea religiei ca o chestiune privată, însă în Irak este o chestiune de curaj să practici creștinismul. Și deci condamnăm atrocitățile de pe 21 octombrie. De atunci au mai avut loc și alte atacuri care au provocat vieți omenești. A avut uh, loc un uh, atac menționat și de domnul Belder și domnul Belder a mai spus că grupul de creștini irakieni din țara aceasta este din ce în ce mai mic. O, peste 100 de mii sunt refugiați în propria lor țară. Pare să fie chiar o adevărată strategie pusă la punct de guvern pentru exterminarea sau alungarea acestei minorități din țară. Și nu putem să stăm cu brațele încrucișate. Uniunea Europeană trebuie să fac apel la autoritățile irakiene care sunt din ce în ce mai slabe și cred că trebuie să mergem și mai repede și așa cum a zis domnul Ma Mauro în acordurile noastre de parteneriat cu Irakul, atunci când le negociem să cerem siguranța creștinilor irakieni ca precondiție pentru orice acord. Și ca președinte a delegației cu Irakul vreau să uh, mă lupt pentru asta. Mulțumesc! järkyttävää ja sietämätöntä, kuinka moni... Are cuvântul domnul Repo. Mulțumesc, doamna președinte. Este absolut insuportabil să vedem cum atât de mulți inocenți pur și simplu suferă în Irak din cauza credinței lor. Atacurile împotriva creștinilor trebuie să fie condamnate, pentru că este vorba de dreptul fiecăror minorități, comunități religioase să-și practice tradițiile lor religioase și este un drept pe care trebuie să-l protejăm cu orice preț. Cu toate acestea, Uniunea Europeană nu trebuie să apară ca fiind un bloc creștin. Pentru că aici e vorba de toate libertățile tuturor uh, celor care au o credință religioasă. Trebuie să luptăm pentru aceste credințe. Și Trebuie să promovăm libertatea religioasă, pentru că va fi una dintre cele mai bune metode pentru a rezolva problemele din această regiune. Eu sper că Parlamentul nostru va susține în mod ferm societatea irachiană, în așa fel încât aceasta să poată lupta împotriva violenței, împotriva terorismului, în așa fel încât aceasta să poată să luptă împotriva violenței și în favoarea drepturilor umane. Domnul Kellam acum. Thank you, Madam President. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Peste 50 de creștini au fost uciși în Irak de grupări extremiste într-o singură lună. iar noul guvern irachian are această responsabilitate specială de a garanta drepturi egale tuturor comunităților religioase. Doar așa poate câștiga încredere, atât la nivel intern cât și în relațiile sale cu Uniunea Europeană. Situația e alarmantă în multe țări din regiune, unde minoritățile creștine tradiționale sunt forțate să se exileze. Și în Siria se întâmplă același lucru. E foarte important ca doamna Ashton să abordeze problema libertății religioase în politica noastră externă, iar în viitoarele tratate pe care le vom avea cu țările terțe, trebuie să se includă o clauză privind respectarea dreptului, drepturilor religioase. Vă mulțumesc, domnul Palechis. Mulțumesc, doamnă președinte. În ultimii ani, minoritățile creștine au suferit violențe și persecuții pe criterii religioase. Creștinii au fost intimidați prin bombardamente și uh, ucideri și fug acum din Irak. Doresc să condamn aceste atacuri violente ale extremiștilor și să spun că invazia condusă de americani a făcut să se deterioreze situația. De aceea și Statele Unite trebuie să-și asume răspunderea. În general, diviziunile religioase, naționale și ura au ajuns la un nivel în Irak, nivel la care statul este confruntat cu un adevărat pericol. Cerem autoritățile irakiene să abolească total pedeapsa cu moartea și salutăm decizia președintelui irakian de a nu semna ordinul de execuție al lui Tariq Aziz. Însă, ă, trebuie să ă, urmărim îndeaproape cum va gestiona Parlamentul această situație. Domnul Posselt, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. După 2000 de ani de prezența creștinilor în Irak, astăzi este un adevărat scandal ceea ce se întâmplă. După o intervenție a lumii occidentale vedem că astăzi există această amenințare și anume ca și toată comunitatea creștină să dispară din Irak. Acest lucru este inacceptabil și această problemă depășește cu mult problema libertății religioase. E un adevărat scandal. Eu sunt încântat de faptul că în decembrie episcopii creștini din Irak vor veni uh, să ne explice care este situația comunității creștine din Irak. Lucrurile sunt clare. Haideți să nu închidem ochii. Aici nu e vorba doar de uh, gesturi, de, de un gest simbolic. Noi suntem uh, Uh, responsabil responsabili de această situație. Bineînțeles, cu toții suntem în favoarea libertății religioase, însă cine se va ocupa de această problemă dacă noi nu ne vom ocupa de ea? E vorba de persoane care au fost deja discriminate pe durata regimului lui Saddam Hussein, dar care au reușit să supraviețuiască și care în momentul de față se află pe marginea prăpastiei și sunt pur și simplu amenințați să dispară. De aceea, Parlamentul European trebuie să pun accentul pe această problemă și lansez un apel către doamna Ashton pentru ca ea să facă acest lucru și să vină să, ne informeze în mod repetat despre uh, situație. Mulțumesc, am mai multe cereri pentru de intervenții în procedura uh, catch de Mai întâi, domnul Sonic. Dziękuję, pani przewodnicząca. Chrześcijanie są... Mulțumesc, doamnă președinte. Creștinii sunt pe cale să fie uciși și sunt uh, ucis și în atâtea multe părți din lume, în Sudan, în India, în Indonezia și cine știe mâine poi mâine dacă nu uh, cad victimele agresiunilor vor trebui să-și uh, profeseze credința în secret, deși ei sunt acolo de mult mai mult timp decât musulmanii și nu se face nimic pentru siguranța lor. Și singura lor vină este că își respectă religia. Fundamentaliștii musulmani îi eradichează acum pe creștinii arabi și nicio comunitate nu merită o astfel de soartă. Nu, exist, nu există nicio națiune în care musulmanii sunt atât de prostratați precum creștinii care trăiesc uh, în teritorii musulmane. Ar trebui să întocmim un raport privind situația creștinilor în teritorii musulmane și ar trebui să vorbim despre asta când negociem cu țările acestea. Și? Domnul Steichter, mulțumesc. Pedepsa cu moartea este o absurditate. Este greșit să omor pe cineva ca să demonstrez că e greșit să omor oameni. În Irak uh, a fost uh, au fost presiuni executate de Saddam Hussein, apoi puterea care a ocupat Irakul a făcut și ea presiuni, care era interesată mai mult de putere decât de obținerea democrației. Acum apar presiuni la adresa creștinilor din Irak și trebuie să se pună capăt oprimărilor și atacurilor din Irak. Este răspunderea noastră, pentru că s-ar putea numi chiar purificare etnică, despre asta e vorba aici. Acești oameni sunt alungați din Irak și trebuie să ne asigurăm că nu sunt alungați nici din Uniunea Europeană. Aceasta este răspunderea noastră. Trebuie să nu-i trimitem pe refugiații irakieni înapoi în acea țară unde vor fi oprimați. Domnul Șimanski. Pewne intenție irackiego rządu są jak najlepiej. Mulțumesc, doamna președinte. Intențiile guvernului irachian sunt cu siguranță bune, corecte, însă trebuie făcute mult mai mult pentru a apăra comunitatea creștină în această țară. O comunitate care este discriminată, care este asasinată și, uh, în fond, există un singur obiectiv clar și anume să se elimine total această comunitate uh, dintr-un teritoriu în care comunitatea creștină uh, a existat aproape dintotdeauna. Ar trebui ca Uniunea Europeană să se pronunțe în mod ferm pe acest subiect. Este absolut necesar să vedem care sunt schimbările care au intervenit în Irak, schimbările pozitive. Dar trebuie să recunoaștem că uh, această situație reprezintă o amenințare pentru activitățile diplomatice. De aceea, doamna Ashton trebuie să promoveze în continuare libertatea de credință. Merci. Doamna Creștinii sunt, bineînțeles, unul din grupurile cele mai persecutate la nivel mondial. În Orientul Mijlociu, unii extremiști consideră și citesc ca fiind niște ținte legitime. Iar obiectivul este ca acești creștini să părăsească această regiune, unde s-a născut creștinismul și unde prezența lor istorică este necesară pentru un anumit echilibru. Evenimentele din catedrala din Bagdad nu reprezintă decât punctul culminant al unei situații pe care am observat-o pasiv de prea mult timp. Uniunea Europeană, ca actor global și partener comercial al multor țări din această regiune, trebuie să-și exprime cu tărie indignarea față de această situație. Discriminările, indiferent de acestea, nu pot fi tolerate. Democrația nu va avea câștig de cauză în această regiune decât atunci când drepturile omului fundamentale, cum ar fi libertatea religioasă, vor fi respectate. Vă mulțumesc. Domnul Silvestris. Grazie, președinte, de acest parlament. For... Mulțumesc, doamnă președinte. Parlamentul acesta trebuie să vorbească împotriva agresiunilor, să ia poziție împotriva agresiunilor la adresa creștinilor din Irak. E vorba de o problemă care durează de 2000 de ani și sunt de acord că trebuie să susținem grupările moderate, dar sunt și creștini care merg în Kurdistan și în altă parte. Și uh, cerem să se elimine menționarea religiei în documentele de identitate. Că religia creștinilor poartă simbolul crucii, care pare a fi un simbol al morții, dar de fapt este un simbol al libertății, pentru că Hristos a murit pe cruce și astfel i-a eliberat pe oameni. Trebuie să uh, cerem ca uh, acești creștini să nu mai fie omorâți. Dau acum cuvântul domnului comisar Lewandowski pentru răspuns. Doamna președinte, Comisia Europeană împărtășește, bineînțeles, îngrijorările Parlamentului care au fost foarte clar exprimate de doamnele și domnii deputați în ceea ce privește situația drepturilor omului în Irak. Consiliul AFET a exprimat deja condamnare fermă față de atacurile teroriste care au luat drept țintă lăcașurile de cult și locurile în care se întruneau uh, civilii. Uh, Consiliul, în adoptarea concluziilor sale, a cerut doamnei vicepreședinte Ashton să sublinieze faptul că noul guvern din Irak va trebui să acorde o atenție deosebită reconcilierii naționale și religioase. Asta înseamnă că trebuie să fie respectate drepturile tuturor celor care locuiesc în Irak, indiferent de religia lor. Trebuie promovate drepturile omului, uh, chiar și uh, drepturile care revin uh, minorităților. În acest dialog cu Irakul, Uniunea Europeană își exprimă de multe ori îngrijorările sale în ceea ce privește situația drepturilor omului, uh, a discriminărilor bazate pe religie sau credință, ci și din alte motive. Acum câteva timp am cerut autorităților irachiene ca urmare a decinței luate de tribunalul irachian de a condamna la moarte foști demnitari ai regimului, uh, am cerut deci să nu fie executată această pedeapsă, pentru că Uniunea Europeană este întotdeauna împotriva pedepsei cu moartea. Și am cerut ca Irakul să semneze moratoriul de abolire a pedepsei cu moartea. Există un acord de cooperare și parteneriat cu Irakul pe care noi sperăm totuși să-l semnăm cât de curând. Și răspund acum doamnei de Lange. Din 2003 încoace, o mare parte din cooperarea UE cu Irak s-a concentrat pe promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Spre exemplu, prin asistența comunitară, foarte multe fonduri au fost alocate protecției irakienilor celor mai vulnerabili. Și știm că există persoane strămutate în intern și care se află, e vorba de minorități. Și noi am încercat prin munca noastră să promovăm și să întărim drepturile omului pentru aceste grupuri minoritare vulnerabile în multe domenii, domenii care au fost deja uh, menționate până în prezent asistența umanitară continue să fie adresată celor care au cea mai multă nevoie de această asistență. Însă Uniunea Europeană nu poate să țintească în mod evident anumite comunități etnice sau religioase, dar cu siguranță poate ajuta acele comunități vulnerabile. Nu trebuie să subestimăm provocările cu care se confruntă guvernul irachiac. Nu e o misiune ușoară să pui capăt extremismului și să pui capăt spiritului sectar uh, siguranța, securitatea, dezvoltarea și mm, respectarea drepturilor omului sunt, se întrepătrund și Uniunea Europeană este pe deplin angajată să ajute Irakul în această direcție, pentru că poporul irachian merită acest lucru. Mulțumesc, domnule comisar. Am primit mai mult șapte moțiuni de rezoluție. Aici se încheie această dezbatere. Votul va avea loc imediat după finalul dezbaterilor. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. Este vorba de Tibet. Planuri